tratament. Am să dau cuvântul imediat raportoarei pentru patru minute. Thank you, Chair. Colleagues... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, pentru început vreau să mulțumesc raportorilor din umbră, nu doar pentru contribuțiile substanțiale la acest raport, ci mai ales pentru angajamentul lor și pentru munca pentru protecția drepturilor omului și combaterea discriminării. În anul 2000 am fost parte dintr-o rețea de organizații pentru drepturile omului care au solicitat adoptarea legislației non-discriminare la nivel european. Atunci când cele două directive privind egalitatea au fost adoptate, am considerat că este un moment istoric, pentru că discriminarea împotriva altor ființe umane este una eh, dintre faptele cele mai disprețuitoare pe care le putem face. Acum, 16 ani mai târziu, am privilegiul ca în Parlamentul European să evaluez modul în care directiva privind egalitatea de tratament a fost eh, pusă în aplicare. În 2000, statelor membre li s-a cerut să ofere protecție împotriva discriminării în domeniul încadrării în muncă și în ocuparea forței de muncă și în formarea profesională. Și nu e surprinzător că anumite state membre au mers dincolo de cerințele uh, directive, extinzând, extinzând protecția și în alte domenii, cum ar fi accesul la bunuri și servicii. Altele sunt destul de departe de în aplicare la nivel minim. Uh, Raportul subliniază necesitatea colectării de date de calitate și la nivelul statelor membre și la nivel european, astfel încât să fie ușor să uh, se dovedească existența discriminării, mai ales a discriminării indirecte. Există o discrepanță destul de mare între nivelul de discriminare care este trăit de oameni și discriminarea raportată. Sensibilizarea opiniei publice cu ajutorul um, tuturor partenerilor este foarte importantă în societate, pentru că adesea victimele însele au dificultăți în a recunoaște discriminarea, uh, ca să nu mai vorbim de lupta împotriva acesteia. Uh, subliniez rolul uh, organismelor care susțin egalitatea de gen în ajutarea victimelor, dar și a angajatorilor, astfel încât aceștia să își schimbe politicile, astfel încât să respecte directiva privind egalitatea de tratament. Imparțialitatea acestor organisme trebuie să fie asigurată, activitatea lor trebuie să fie susținută, inclusiv prin finanțare adecvată. Vreau să subliniez în mod deosebit problema discriminării multiple, care adesea este o consecință a unei fragmentări a normelor și standardelor în statele membre. Dacă pentru un tip de discriminare e greu uh, victimelor să înțeleagă situația și să acționeze, vă dați seama în ce dificultate se află atunci când sunt confruntați cu uh, Uh, discriminare multiplă. Accesul la justiție este în continuare limitat în multe cazuri de discriminare și raportul recomandă ferm statelor membre să se asigure că victimele pot să obțină asistență juridică la, în toate etapele procesului juridic, inclusiv consiliere confidențială în persoană um, de către organismele care apără egalitatea de tratament. Căile de Uh, în remediu sunt importante nu doar pentru uh, persoane discriminate, ci și pentru societate. Pentru că uh, reprezentarea adecvată în tribunal este în continuare problematică. De aceea solicităm statelor membre să găsească modalități de a ajuta victimele, inclusiv prin reducerea sau chiar anularea taxelor de judecată și prin um, susținerea de către ONG-uri. Uh, cu atât mai mult este importantă susținerea ONG-urilor care au un interes legitim uh, în aceste proceduri administrative. Trebuie să recunoaștem importanța în uh, combaterii tuturor formelor de discriminare și sper că Parlamentul va adopta acest raport cu o mare majoritate. Mulțumesc! Președintele, mulțumim, doamna Weber. Acum, în numele Comisiei, doamna Tyson are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Încep prin a mulțumi doamnei raportor Weber, care a pregătit această evaluare foarte cuprinzătoare a directivei pentru egalitatea în domeniul muncii. Acest uh, Uh, discriminarea nu, are, nu și are locul în Uniune și de aceea uh, Comisia vrea să se asigure că directivele non-discriminare sunt implementate eficient pentru a susține o societate mai corectă și mai inclusivă cu oportunități pentru toți. Pilonul European al Drepturilor Sociale specifică că reprezentarea tuturor grupurilor trebuie să fie crescută și să se asigure oportunități egale prin rezolvarea discriminării. Nu putem să negăm că uh, statisticile recente au ridicat preocupări. Conform Eurobarometrului 2015, există cel puțin o percepție răspândită a discriminării în Uniunea Europeană. 64% din respondenți erau îngrijorați în legătură cu discriminarea pe motive de origine etnică, 38% în legătură cu uh, orientarea sexuală, peste 50% în ceea ce privește dizabilitățile. Însă există și evoluții pozitive. Acest sondaj ne arată că cetățenii uh, sunt din ce în ce mai eh, conștienți de drepturile lor în acest domeniu, ceea ce este primul pas critic pentru a îmbunătăți aplicarea lor. Raportul comun de implementare pe 2014 în legătură cu uh, directivele de egalitate uh, arată că acestea au fost uh, transpuse corect de către statele membre. Există și necesitatea de a combina legislația existentă cu acțiuni concrete pentru a îmbunătăți conștientizarea în legătură cu drepturile și accesul la justiție. Raportul dumneavoastră, în mod corect, subliniază toate aceste aspecte. Comisia se angajează să utilizeze această directivă pe mai multe fronturi și vă voi menționa doar câteva exemple. În primul rând, promovăm analiza și cercetarea mm, unei situații din statele membre prin eh, rapoarte anuale comparative eh, legate de discriminare, raportul pe orientarea, discriminare legată de orientarea sexuală, raportul pen, pen, în ceea ce privește condiții de trai eh, decente pentru persoanele cu dizabilități și uh, raportul cu privitoare la egalitatea de gen și non-discriminare. Există și un studiu în curs în ceea ce privește colectarea datelor cu privire la egalitate. Suntem conștienți că uh, redactarea acestor rapoarte în sine nu este o soluție, însă înțelegerea schemelor de discriminare este esențial pentru a lua uh, decizii de, mm, strategice și pentru a aplica legea. Grupul la nivel înalt pentru non-discriminare și diversitate, încurajează schimbul de bune practici pentru a îmbunătăți uh, respectarea drepturilor și accesul la justiție. Noi uh, susținem consolidarea organismelor naționale de egalitate. Avem uh, seminarii și conferințe, cum ar fi colocviul pentru, din 2015 în legătură cu drepturile fundamentale, care a pus accentul pe tolerin, tol, toleranță și lupta împotriva urii antisemite și antimusulmane în Europa și de asemenea am pus accentul pe discriminarea multiplă. Colaborăm și susținem o serie de organizații active în domeniul antidiscriminării, Academia de Științe Juridice Europeană și Equinet, printre altele, binecunoscuta rețea a organismelor naționale pentru promovarea tratamentului egal. În al treilea rând, în domeniul legislativ, propunerea din 2008 pentru o directivă a tratamentelor egale uh, are obiectivul de a extinde discriminarea la uh, religie și credință, vârstă, orientare sexuală și spre domenii care încă nu sunt acoperite. Printre altele, protecție socială, avantaje sociale și accesul la bunuri și servicii. Vom alinea așadar protecția cu uh, directivele care, în, în calcă, care împiedică discriminarea pe uh, motive sexuale. Eu uh, sper că propunerea va fi adoptată în curând de către Consiliu. Am înregistrat progres uh, și în ceea ce privește discuțiile legate de o uh, directivă propusă în legătură cu uh, accesibilitatea atât la Consiliu cât și la Parlament. Este nevoie de uh, participarea de plină a persoanelor cu disabilități în societate și în acest context aș dori să menționez munca intensă legată de Convenția ONU în legătură cu drepturile persoanelor cu disabilități și a patra revizuire a strategiei europene pentru disabilități. Și nu în ultimul rând, în 2015 am propus o listă completă de acțiuni în ceea ce privește drepturile LGBTI și să nu uităm Curtea de Justiție, care are și ea un rol foarte important în clarificarea domeniului de aplicare a legislației antidiscriminare europene. În momentul de față așteptăm hotărâri importante în două cazuri pendinte legate de concedierea um, lucrătoarelor, unor lucrătoare care purtau vălul islamic la lucru o piață de muncă egală poate să fie atinsă doar prin parteneriat cu toți actorii. Autoritățile publice pot să ajute cetățenii să contribuie la creștere, companiile pot să se angajeze spre diversitate și ca rezultat al diversității să beneficieze în urma productivității, inovării și performanței sindicatele, ONG-urile și mediul academic pot să contribuie cu idei importante și să distribuie bunele practici legate de diversitate și discriminare. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, doamnă comisar. În numele Comisiei Libe, are cuvântul acum doamna Stevens, un minut. Dank u, voorzitter, commissaris, beste collega. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Iată că la 16 ani de la adoptarea directivei europene, în ceea ce privește egalitatea în domeniul ocupării, mai sunt încă multe progrese de făcut. E adevărat că s-a avansat, însă anumite categorii sociale sunt subreprezentate pe piața muncii. Mai puțin de 50% din persoanele cu dizabilități au un loc de muncă, față de 70% pentru restul populației. Deci e nevoie de o abordare țintită în care se țină cont și de conceptul de adaptare rezonabilă. Aceasta pentru a ne asigura că persoanele care au dizabilități pot să beneficieze de pe urma liberei circulații, ceea ce nu se întâmplă în ziua de astăzi. Acești lucrători de multe ori se confruntă cu o serie de obstacole care pot fi, de exemplu, de natură administrativă. Persoanele, uh, restul persoanelor nu se confruntă cu astfel de probleme. Sunt de acord de asemenea să se facă referință și la Convenția ONU în ceea ce privește dreptul la o viață activă pentru persoanele cu dizabilități și singura convenție pe care a ratificat-o de altfel UE până acum. Mulțumesc! Mulțumesc și acum pentru Comisia FEM Dau cuvântul doamnei Soidrova un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Weber pentru munca dânsei la acest raport. Sunt absolut de acord cu dânsa. Discriminarea la locul de muncă reprezintă o problemă care trebuie să fie abordată în mod foarte activ. Trebuie să încercăm să facem progrese în acest domeniu. Eu am fost autorul avizului de la Comisia FEM în care se arată care este problema discriminării multiple și indirecte a femeilor. Noi arătăm că ar trebui să ne gândim și la poziția dezavantajată a femeilor din cauza maternităților. Munca uh, acasă, de asemenea, trebuie să fie apreciată pentru femei și uh, trebuie să li se ofere mai multe posibilități pentru a ajunge la un astfel de echilibru între familie și profesional. Există și câteva reticențe pe care vreau să le manifest aici, uh, și anume în ceea ce privește adaptarea legislației actuale și nu de a propune o nouă directivă. Pentru că trebuie să ne gândim la armonizarea condițiilor etice și nu mi se pare corect să criticăm statele membre care au restricții în ceea ce privește purtarea simbolurilor religioase. Aici ar trebui să dăm întâietate subsidiarității și să lăsăm statele membre să rezolve singure această problemă. Promovarea tratamentului egal la locul de muncă este principala noastră problemă și trebuie să susținem pe cât posibil această luptă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum trecem la oratorii numele grupurilor politice. Din partea grupului PPE, pentru un minut, domnul Caza. Grazie, sul prezident. Inanebdabilene la raporter al Așol. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu, doamnei raportor, pentru munca excelentă. Pentru că punerea în aplicare a acestei directive extinde protecția împotriva discriminării, așa cum se cere în legislația europeană. Ea creează un cadru general în care se poate combate discriminarea, fie că e vorba de discriminare pe bază a convingerilor religioase, a altor convingeri, a vârstei, a sexului, a um, orientării sexuale și așa mai departe, în, la locul de muncă. Um, Așadar, se cere egalitate de tratament fără a submina niciun fel de considerente naționale. Și mă ă, regret faptul că există state membre care nu aplică așa cum trebuie această directivă. E nevoie de mai multe eforturi astfel încât să avem o lume mai tolerantă și discriminarea să fie redusă. Mulțumim, domnule Caza. Domnul Gianni a ridicat cartonașul albastru. Acceptați întrebarea? Domnul, domnule Țani, aveți cuvântul. 30 de secunde. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselő úr! Két... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule eurodeputat, suntem de acord, dar am și o întrebare. Pe de o parte, ați spus că este vorba de un raport bun. Sunt de acord cu dumneavoastră. Și în al doilea rând, da, guvernele statelor membre mai au multe de făcut mai ales câteva dintre ele care, trebuie, care au rămas în urmă și trebuie să recupereze. Nu aveți senzația că acum e nevoie de măsuri la nivel național sau la nivel uh, european uh, care să facă posibilă includerea copiilor cu dizabilități astfel încât aceștia să poată să se pregătească pentru viitorul lor dificil împreună cu părinții lor. Aveți 30 de secunde pentru răspuns. Um, Ba sigur, domnule președinte, eu am vorbit tocmai în favoarea reducerii discriminării, nu suntem perfecți, e clar că sunt multe de făcut. Sunt mai multe țări în care discriminarea persistă și trebuie să vedem cum împreună putem să facem schimb de experiențe, astfel încât să putem să eliminăm cu totul discriminarea. Mulțumesc, spune președintele. Și acum, în numele grupului S&D, două minute, Doamna prăneși Renate Weber. Vă mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc raportoarei, doamna Weber, pentru un raport bun și pentru cooperarea foarte bună. Directiva are un efect asupra vieței zilnice a tuturor, inclusiv uh, a persoanelor cu dizabilități și a cetățenilor uh, europeni, bărbați și femei. Este important să înțelegem schimbările demografice în Europa și creșterea vârstei pensionării, care uh, necesită uh, și o abordare a discriminării lucrătorilor în vârstă. În ceea ce privește vârsta de pensionare, trebuie să asigurăm oportunități adecvate pentru acești lucrători pentru ca ei să, rămână pe, să poată rămâne pe piața muncii. Îndemn statele membre să protejeze muncitorii în vârstă de concedierea incorrectă pe motiv de vârstă, pentru că ei devin o țintă foarte ușoară în statele membre. O altă problemă în legătură cu care aș dori să vă atrag atenția este discriminarea grupului cel mai vulnerabil și anume persoanele cu disabilități. O serie de state membre încalcă această directivă pentru că nu au adaptat uh, cadrul muncii la necesitățile persoanelor cu dizabilități și nu au asigurat uh, oportunități egale în domeniul educației sau formării profesionale. Statele membre trebuie să utilizeze fondurile structurale și să adapteze locurile de muncă la necesitățile persoanelor cu dizabilități, acordând toată asistența necesară. În al treilea rând, este important să rezolvăm problema hărțuirii la locul de muncă, care poate să fie legată de vârstă, credință și gen. Hărțuiala, hărțuirea este extrem de dăunătoare și duce la demoralizarea unei persoane. Exist, trebuie să avem o conștientizare publică în legătură cu drepturile și oportunităților de muncă, oportunitățile de muncă și responsabilitățile angajatorului Cetățenii trebuie să-și cunoască mai bine, drept, bine drepturile din această directivă. Vă mulțumesc din numele, numele ECRA, domnul Trebesius. Masnamen. Mulțumesc, domnule președinte. ECR-ul susține măsurile împotriva discriminării la locul de muncă. În același timp, este important pentru noi ca economia europeană să nu fie împovărată cu dispoziții și regulamente care să creeze costuri la locuri de muncă în cele din urmă. De aceea mă bucur că raportul uh, face trimitere și la uh, acord, acordul interinstituțional privind mai bună ferare, pentru că în cazul fiecărui act legislativ trebuie să ne asigurăm că se ating obiectivele dorite fără să apară consecințe nedorite. Sigur, discriminarea, trebuie, discriminarea trebuie combătută peste tot, nu doar la locul de muncă, însă pentru că Consiliul nu a reușit să se pună uh, de acord, uh, directiva antidiscriminare trebuie să fie revizuită. De asemenea, noi nu putem să susținem uh, dispozițiile privind achizițiile publice și nici cele privind uh, concediul uh, maternal la nivel european. Acestea sunt chestiuni care țin de statele membre. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum pentru Libera și democrație, domnul Harkin, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul colegei mele, doamna Weber, este foarte bine echilibrat și ține cont de provocările cu care ne confruntăm pentru a asigura tratament egal la locul de muncă. Unele dintre aceste provocări au fost deja prezentate mai devreme de doamna comisar. Raportul vorbește despre dizabilități, vârstă, religie, orientare sexuală și așa mai departe, dar analizează și aspectele orizontale. Unele elemente pot fi măsurate mai ușor, de exemplu, acordarea unei cazări rezonabile pentru persoanele cu dizabilități, serviciile publice, includerea unor clauze sociale în procedurile de achiziții publice, nevoia de a face o revizuire pentru anumite locuri de muncă și nevoia ca statele membre să lucreze pentru a asigura recunoașterea reciprocă în cadrul parteneriatelor și în ceea ce privește drepturile matrimoniale însă altele sunt mai dificile, mai uh, delicate, cu un impact mai mare la nivel național, câteodată din motive de cultură, istorie sau din cauza unor evenimente recente. În această privință, singurul lucru pe care pot să-l spun este că discriminarea, uh, dacă accept discriminarea în astfel de domenii, deschis practic cutia Pandorei. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Cari, din partea GUE, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc raportoarei pentru acest raport foarte bun. Este un subiect foarte important care ne vizează pe toți. Dacă accesul la piața muncii pentru oricine în funcție de, indiferent de gen, orientare sexuală, preveniență sociale, socială sau uh, disabilitate. Foarte mulți oameni se simt discriminați. Să primim, privim doar situația femeilor pe piața muncii. Există diferențe foarte mari, mari în ceea ce privește accesul la uh, uh locuri, la, la, la posturi. Grupurile minoritare trebuie să lucreze confruntându-se cu ignoranța și este, accesul pe piața muncii este dificil și chiar imposibil în anumite cazuri. Trebuie să schimbăm perspectiva culturilor tradiționale pentru a pune capăt acestor diferențe de tratament. Trebuie să permitem statelor membre să uh, investească în mai multe locuri de muncă și locuri de muncă mai bune. Trebuie să punem capăt discriminării nu este o individuală, ci un, o sarcină colectivă. Vă mulțumesc. În numele verzilor, doamna Zdano, ca un minut. I want to congratulate... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe Nate Weber pentru acest raport. Grupul uh, Verzi EFA uh, susține cererea către <coughs> Consiliu de a trece de impas și de a accelera adoptarea directivei orizontale împotriva discriminării. În vremurile noastre, Extinderea directivei existente, extinderea legislației împotriva discriminării și aplicarea uh, consecventă a dispozițiilor acesteia ar trebui considerate un element important în prevenirea radicalizării. Directiva 78 permite posibilitatea de a introduce acțiuni pozitive în cazul grupurilor care suferă de, um, pe urma discriminării structurale. acest, uh, această dispoziție nu este folosită pe deplin de către statele membre. Vreau să subliniez și recomandarea de a adopta un cadru european pentru strategii naționale anti, uh, împotriva antisemitismului și a islamofobiei. Și rusofobia este un alt fenomen care capătă amploare. Președintele Mulțumesc. În numele grupului EFTD, doamna Agea, un minut și jumătate. Grație, președinte, grație alla Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei Weber pentru munca sa. Directiva are 16 ani la activ și indiferent de nivelul de implementare care s-a realizat, cred că munca care s-a făcut este fundamentală, pentru că în tot acest timp problemele structurale ale statelor membre au creat și mai multe inegalități. Avem uh, noi astfel de grupuri care sunt uh, supuse inegalității, în special pe piața muncii. De exemplu, persoanele cărora li se impune să se pensioneze la o vârstă și mai înaintată și acestea sunt discriminate pentru că ele nu au competențele necesare pentru a se adapta la piața muncii.